martie a fost verificat mandatul domnului Miguel Urban Crespo și uh, propune valida, se propune validarea acestui mandat. Are cineva obiecții? Nu, atunci mandatul este validat.